Good morning, colleagues. Our uh, meeting this morning is... Bună dimineața, stimați colegi! Reuniunea noastră din această dimineață e de la 9.30 la 11.30, după care vom avea o reuniune a coordonatorilor până la ora 12.30. Aprobarea ordinii de zi. Legat de aceasta avem o serie de modificări. Punctul 4 în ceea ce privește stabilirea Eurodac a fost amânat și vom vota la 11 și 10. Avem două voturi atunci. Dacă nu există obiecții, adoptăm ordinea de zi astfel modificată. Interpretare nu avem în croată, letonă și irlandeză. Daneza, croata, irlandeza nu vor fi disponibile nici după amiază. Trecem acum la recomandările coordonatorilor. În primul rând, avem niște date suplimentare de reuniuni, 11 aprilie de la 9.30 la 12.30 și 27 aprilie de la 14 la 17.30. Sunteți de acord cu aceste date? Bine. Al treilea punct, notificare în ceea ce privește biroul procurorului european și regulamentul legat de acesta. Pe 3 aprilie, 16 state membre au anunțat uh, Parlamentul și Comisia că își doresc să stabilească o cooperare aprofundată pentru adoptarea regulamentului în ceea ce privește biroul procurorului european. Textul urmează să fie finalizat, proiectul de regulament trebuie să fie aprobat de Parlament înainte de a fi adoptat și există 16 state membre implicate. Punctul 4. Comisia Paperless, fără hârtie. Probabil vă amintiți că la începutul mandatului am hotărât să avem o abordare etapă cu etapă care să fie pusă în aplicare, astfel încât să nu mai fie printate documentele de reuniune. V-am informat atunci cu privire la faptul că vom avea un e-meeting pe internet unde vor exista toate documentele. Probabil ați observat că dist- distribuirea dosarelor pe hârtie a fost oprită sau s-au dat în cantități reduse aceste dosare. După fiecare reuniune, aproape toate aceste dosare pe hârtie au rămas neutilizate, așa că ne îndreptăm acum spre ultima etapă și nu vom mai printa documentele de ședință. Astăzi doar ordinea de zi în toate limbile va fi disponibilă în fața sălii de ședință. Îi invit pe membrii care nu s-au folosit încă de această aplicație e-meeting să se obișnuiască cu aceasta și să downloadeze document, descarce documentele de care au nevoie. Și acum dacă toată lumea e mulțumită, dacă nu, atunci să mă anunțați. Punctul 5, vot electronic. Aveți pregătite cartelele electronice. La 11 și 10 vom avea două sesiuni de vot. Aprobarea reuniunilor ordine zi 27 februarie 2017 și 26-23 mai 21 martie. Dacă nu există obiecții, le aprobăm. Punctul 4 amânat, amânat trecem la punctul 5. Stimați colegi, aici avem o prezentare din partea Comisiei în ceea ce privește raportul și delegarea de puteri sub regulamentul 2013 în ceea ce privește precursorii. Articolul 14.2.81 din, 81 din regulament stabilesc toate acestea. Acum voi da cuvântul în primul rând Comisiei pentru o scurtă prezentare și apoi membrilor care doresc să intervină. Îl avem pe domnul Daz din, din partea Comisiei până la 5 minute, vă rog. Bine ați venit, aveți cuvântul pentru 5 minute. Bună dimineața tuturor, vă mulțumesc domnule președinte. Uh, Vă mulțumesc că v-ați făcut uh, timp pentru acest punct pe ordinea de zi. Considerăm că combaterea amenințării în ceea ce privește explozibilii rămâne o prioritate în lupta împotriva terorismului. Cele mai recente atacuri teroriste din Europa au fost uh, făcute prin alte medii și nu prin, prin alte mijloace și nu prin acești explozibili făcuți acasă, însă totuși acest, acest tip de explozibil rămâne unul preferat de teroriști pentru că sunt simplu de fabricat și sunt eficienți. Cu toți am văzut ce, efic, ce eficiență ce eficiență au avut la Bruxelles și mai de curând la, în Egipt. Propaganda teroristă pe internet oferă acces foarte facil instrucțiunilor de confecționare a bombelor pentru potențialii teroriști. Și în așa numitul califat am văzut un transfer de cunoștințe în ceea ce privește uh, dispozitivele explozive improvizate și la întoarcerea teroriștilor străini în Europa, există această amenințare că o parte din aceste cunoștințe de convenționare a bombelor vor ajunge în Uniunea Europeană. De aceea avem motive de a continua și a accelera lupta de a ne proteja împotriva explozivilor. fabricați acasă. E ușor de văzut că în, e ușor de văzut că e nevoie de o abordare UE astfel încât teroriștii să nu mai aibă acces la aceste substanțe chimice. De aceea, în 2013, Parlamentul European și Consiliul au adoptat acest regulament 98-2013 în ceea ce privește utilizarea precursorilor de substanțe explozive. Obiectivul era dublu, a restricționa disponibilitatea substanțelor chimice care pot fi folosite în fabricarea de explozibili și pentru a avea un sistem bun de raportare atunci când există tranzacții suspecte. La sfârșitul lunii februarie, Comisia a adoptat un raport pe acest regulament care combină două scopuri. În primul rând, un raport în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului și apoi în ceea ce privește uh, puterile delegate ale Comisiei. Trebuie să reținem faptul că experiența noastră colectivă de la adoptarea regulamentului a fost una foarte restrânsă, de aceea nu avem niște concluzii foarte stabile pe care să le putem uh, prezent astăzi. Cu acest raport, Comisia își dorește să spună care a fost progresul înregistrat până acum, astfel încât să ne asigurăm că acești precursori sunt bine reglementați și apoi și provocările pe care le au statele membre și lanțul de aprovizionare în acest domeniu. Comisia va consolida eforturile pe viitor și în ceea ce privește punerea în aplicare a puterilor delegate. Foarte pe scurt pe aceste puncte. În primul rând, noi suntem încrezători că acest regulament Parlament își va aduce aportul în a reduce amenințările reprezentate de explozibilii improvizați în Europa. Apoi a crescut cantitatea de precursori disponibile, disponibili pe piețele europene. Se pare că restricțiile care au fost implementate au dus la o schimbare și s-a trecut la substanțe alternative care sunt mai puțin periculoase, care pot fi folosite pentru aceleași scopuri uh, în gospodării, însă nu pentru a fabrica explozibili. Apoi a fost crescută și capacitatea autorităților de punere în aplicare a legii de a investiga incidentele suspecte Există o creștere mare în ceea ce privește tranzacțiile suspecte raportate, dispariții și furturi de asemenea substanțe chimice. Raportul subliniază și faptul că există o serie de provocări în punerea în aplicare a regulamentului pentru statele membre. Principala provocare e să reușească să se adreseze unui mare lanț de, de aprovizionare, vorbim de substanțe pentru gospodării, și apoi și controlele în ceea ce privește alte surse, cum ar fi vânzările pe internet, dar apoi și importurile și mișcările în interiorul Uniunii Europene. Pentru lanțul de aprovizionare, provocarea principală este să fie identificate toate produsele, apoi să se evalueze cine sunt cumpărătorii, pentru că există o distinție în regulament pe cumpărători și apoi să se asigure să se vadă care dintre tranzacții sunt într-adevăr suspicioase. O chestiune dezbătută e dacă aria de aplicare trebuie să fie extinsă astfel încât să se acopere și utilizarea profesională a substanțelor și nu doar utilizarea publicului, cum stau lucrurile astăzi. Deși s-a lucrat mult uh, pe acest regulament, am văzut și exemple în care teroriștii au continuat să aibă acces la aceste substanțe precursoare. Comisia de aceea, intenționează să revizuiască acest regulament astfel încât să uh, se ocupe și de aceste provocări și să consolideze sistemul pe viitor. Ne vom gândi să vedem dacă trebuie să fie mai uh, stringente restricțiile și controlele pe substanțele deja, pe, deja listate și dacă e neces- necesar vom uh, propune o armonizare a anumitor dispoziții mai ales dacă ajută și lanțul de aprovizionare să își ducă la îndeplinire obligațiile pe o cale mai eficientă. Și apoi vom evalua și costurile și beneficiile măsurilor suplimentare, atât de reglementare cât și cele care nu sunt de reglementare, care ar uh, crește capacitatea tuturor actorilor implicați. Apoi, în raport, am mai semnalizat faptul că Comisia s-a folosit în 2016 de actele delegate, astfel încât să adauge trei substanțe la anexa 2 a regulamentului, pudra de aluminiu, aluminiu, nitratul de magneziu și pudra de magneziu. Aș dori să Mulțumesc pentru munca făcută în Comisia Permanentă privind percursorii. Există acolo o dinamică foarte pozitivă, o colaborare apropiată între statele membre și Comisie și o dinamică foarte pozitivă pe întregul domeniu. Comisia își menține angajamentele pentru punerea în aplicare de plină a regulamentului. Evaluăm cu atenție nevoia și posibilul impact al unor măsuri suplimentare în acest domeniu. Și, bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape cu această comisie. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult! Dorește cineva să intervină? Doamna Sipol. Mulțumesc, domnule președinte. Doar pentru a avea mai multe informații cu privire la ceea ce se întâmplă, nu critic nimic. Ați menționat faptul că există un număr mai mare de raportări în ceea ce privește tranzacții suspecte. Cifrele cresc pentru că gradul de conștientizare crește în acest domeniu și se ajunge și la niște rezultate clare și anume că există tranzacții problematice sau majoritatea din aceste tranzacții se dovedesc a fi legale până la urmă sau duc la investigații judiciare și anumite rezultate. În plus, ați putea să ne explicați puțin în raport se vorbește despre delegarea puterilor, cum funcționează aceasta și cum uh, este utilă în practică. Altcineva, înainte de a da cuvântul comisiei? Bine, mulțumim, Brigit. Comisia are cuvântul. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În primul rând, observăm o serie de efecte. Bineînțeles, câteodată interacțiunea între diferiții factori e greu de evaluat, însă ceea ce observăm e că cantitatea de substanțe precursoare e în descreștere și acest fapt se datează în parte faptului că mulți um, actori economici pun în aplicare restricțiile și pentru că, în mod voluntar, unii producători au încetat să mai producă sau anumiți operatori economici au, în, au încetat să mai vândă asemenea substanțe precursoare. Lanțul de aprovizionare nu a spus că au avut de suferit pierderi economice ca rezultat. Ea, aceasta e o parte a ecuației. Vedem că există mai puține achiziții și mai puține vânzări ale acestor substanțe. Pe de altă parte, vedem o creștere în tranzacțiile raportate ca fiind suspecte, dispariții, uh, furturi și asta probabil are de a face cu acești factori care intervin. Da, există pe de o parte un grad de conștientizare crescut, o atenție atenție sporită din partea, activi- de, din partea actorilor economici, sunt mult mai atenți, ca să mă exprim așa, și apoi și pentru că Există un interes crescut din partea autorităților de punere în aplicare a legii și o presiune din partea lor asupra operatorilor economici. O serie din statele membre ad hoc au făcut un schimb de informații pe uh, raportare și pe licențele acordate, însă informațiile sunt puțin disipate în acest moment. Ne aflăm încă într-o etapă incipientă a punerii în aplicare. Probabil vom avea o imagine mult mai clară în câțiva ani. În ceea ce privește puterile delegate, Până acum ne-am folosit de acestea pentru a adăuga aceste trei substanțe pe care le menționam pe anexa 2 ceea ce înseamnă că și acestea sunt supuse controlului. Totul s-a făcut într-un mod um, tradițional, pe pro- bazându-ne pe propunerea făcută de comisie. Cererea a venit din partea Comisiei Permanente pe substanțele precursoare. Statele membre sunt cele care au considerat că aceste trei substanțe ar trebui să fie adăugate pe listă. Aceste propuneri au fost notificate Parlamentului European, Consiliului, în metoda tradițională, nu s-au primit obiecții sau comentarii, de aceea s-au adoptat toate acestea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! da. Vă mulțumesc. Mai sunt alte comentarii sau întrebări la această prezentare a Comisiei? Trecem acum la punctele 6 și 7 pe politica de returnare. Comisia a adoptat în data de 6 martie o comunicare pentru a face returnările mai eficiente în, atunci când se aplică cadrul legislativ existent. Este vorba de prevederile um, de, despre cum trebuie să se uh, folosească prevederile, prevederile directivei cu privire la returnările. Returnări. Vorbim aici despre o politică mai eficientă a returnărilor cu un plan european și cu acțiuni focalizate pentru organizarea acestor acțiuni. Îi dau cuvântul acum domnului Tudoraș șeful unității pentru migrație ilicită de la Direcția Generală Home pentru a prezenta această comunicare și noul plan de acțiune în legătură cu aceste returnări. Este în sală? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați membri, Comisia întotdeauna a utilizat gestiunea a văzut gestiunea migrației ca un continuum de acțiuni uh, necesare pentru a reduce migrația ilicită și pentru a avea uh, operațiuni de returnare uh, eficiente și umane. O asemenea politică trebuie să fie bazată pe acțiuni interne în cadrul statelor membre, precum și în cooperarea cu statele terțe pentru a asigura uh, eficiența. În 2015, uh, Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru returnare. A, conținea 14 acțiuni, multe deja implementate, însă planul de acțiune a fost uh, adoptat și uh, implementat în principal înainte de, înainte de criza migrației. Și dacă ne uităm la cifrele de astăzi, constatăm necesitatea de a actualiza acest plan de migrație. Pe de o parte, ratele de returnare au rămas în jur de 35-37%. Dacă scădem din acest număr readmisiile în statele din vestul Balcanilor cu care avem acorduri de readmisie, această rată coboară mult sub 30%. Pe de altă parte, se apropie momentul în care aproape un milion de uh, solicitanți de azil care au intrat în teritoriul Uniunii în ultimii doi ani își uh, vor primi deciziile finale și o mare parte din ei uh, vor primi decizii de refuz. Așadar, trebuie să fim uh, pregătiți de ceea ce va urma. Este așadar un sensul a planului de acțiune adoptat la începutul lunii martie ținem cont de aceste realități și de sensul de urgență dat de acest, această realitate în statele membre. Pentru a vedea cum folosesc statele membre instrumentele financiare și de altă natură pentru a uh, efectua returnări eficiente. Ce conține acest nou plan de acțiune? Pe de o parte, încearcă să uh, vadă cum pot să fie mai eficiente sistemele de uh, returnare din statele membre. Se face o recomandare în pachet care examinează felul în care statele membre au implementat până acum această directivă și cum au transpus-o. Voi ajunge imediat la recomandări care reprezintă un document separat. În al doilea rând, am examinat cum la nivel comunitar și a statelor membre, politicile de azil pot să fie articulate mai bine cu politicile de returnare pentru a ne asigura că există coerență și sinergii la nivel național între aceste două seturi de proceduri. În al treilea rând, planul de acțiune vorbește de îmbunătățirea schimbului de informații la nivelul statelor membre și între statele membre și agențiile comunitare mandatate – am examinat uh, sistemele informatice existente disponibile autorităților statelor membre, accesul statelor membre la aceste sisteme și cum putem îmbunătăți acest acces. În al patrulea rând, planul de acțiune vorbește de schimbul de bune practici pentru a asigura coerența în mm, acest program de returnări voluntare aceste pachete de returnare voluntară, ehm, ehm, există acum, însă unele state membre terțe ehm, testează oferta cea mai bună dintre statele membre pentru a accepta doar ofertele care permit un profit mai mare. De asemenea, agențiile de frontieră trebuie să își intensifice eforturile. Așteptăm de la Agenția uh, Europeană de Frontieră să începe, înceapă să formeze statele terțe în domeniul readmisiei până în, la, în octombrie. Vrem să susținem cu până la 200 de milioane de euro aceste eforturi naționale de returnare. Și după cum am spus anterior, Planul de acțiune examinează provocările readmisiei pentru că acțiunile în statele membre și la nivel european trebuie să fie echilibrate. Am uh, recomandat și recom- am, care sunt recomandările pachetului. Uh, are, pachetul are o abordare foarte pragmatică, în special privind uh, misiunile de evaluare Schengen, pentru a vedea cum pot aplica statele membre mai bine regulile directivei pentru returnări. Nu venim cu noi obligații, doar cerințele directivei. Nu este uh, vorba de măsuri care să se aplice tuturor nu toate statele membre trebuie să aplice lucrurile în același fel. Se fac uh, anumite recomandări, ar putea sau nu să fie relevante anumitor state membre, însă așteptăm ca fiecare stat membru să analizeze critic sistemul național pentru a identifica prioritățile reale. Trebuie în special să se îmbunătățească coordonarea între toate serviciile interne pentru a se asigura Uh, uh, reacția rapidă în caz de probleme. Comisia vrea să elimine ineficiențele procedurale și, procedurale și operaționale, um, lupta împotriva abuzurilor pentru a face față acestor cerete de, în, în analiza cererilor de azil. Recomandarea de asemenea vrea să folosească în mod mai eficient interdicțiile de intrare pentru a împiedica reintrarea. Această comunicare va fi transmisă până în 1 iunie 2017 și va fi uh, transmisă în mod uh, necesar pentru a asigura diseminarea informațiilor. Este vorba de lucruri, câteva lucruri Uh, discutate intens în ultimele săptămâni au fost recomandările legate de detenție și de minori. La detenție, aici uh, există indicații foarte clare în legătură cu felul în care directiva ar trebui înțele, înțeleasă și aplicată pentru a utiliza cadrul de detenție din directivă. Nu se cere detenția uh, ca un rezultat în sine Uh, statele membre trebuie să utilizeze inteligent limitele directivei și să le uh, aplice realităților uh, acordurilor de readmisie cu statele terțe. Atunci când este posibil și practic, atunci detenția trebuie să fie utilizată în limitele directivei. Atunci când cooperația în domeniul de readmisie nu există, nu putem să ne așteptăm ca statul, statul membru să aplice detenția nediscriminatorie atunci când readmisia este evident că nu va fi posibilă. Atunci când uh, vine vorba de minori, însoțiți sau nu, primul lucru menționat este uh, clarificarea statutului juridic. Este lucru care trebuie făcut cu prioritate la nivelul statelor membre, pentru că altfel minorii ar putea să fie abuzați în absența unui cadru juridic clar. Recomandarea consideră că câteodată returnarea minorului către o familie în statul de origine ar putea să fie în interesul optim al copilului. Însă, Asta ca rezultat al unei evaluări multidisciplinare și că această returnare în statul de origine la familie trebuie să facă parte dintr-o serie de acțiuni care să fie la dispoziția statului membru. Trebuie să se investească în resurse umane, financiare și, în ultimul rând, politice. De aceea, Comisia stă la dispoziția statelor membre. Comisia va raporta în legătură cu procesul, progresul înregistrat uh, în implementarea acestor recomandări um, în cursul anului 2017. Da, într-adevăr, un, o problemă foarte importantă. Am o listă de vorbitori acum, începând cu doamna Mețola. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a mulțumi reprezentantului Comisiei pentru prezentarea sa foarte detaliată și inclusivă. Aș dori să spun foarte clar că dacă este un aspect al politicii de migrație, un domeniu în care suntem foarte departe de implementarea completă sau unde am eșuat, acest domeniu este în domeniul returnărilor. Dacă ne uităm la numărul și la statistici, numărul de persoanelor returnate este foarte scăzut datorită factorilor deja menționați și este foarte important ca toate statele membre să conlucreze pentru a se asigura că există un sistem care se aplică uniform tuturor. În acest sens, trimiterea la alegerea statului membru pentru uh, uh, în cazul returnării voluntare este foarte important. În statul meu, de exemplu, au fost programe de returnare voluntară asistată care pot să fie folosite ca un exemplu a ceea ce se poate face pentru ca o persoană să se întoarcă în uh, conformitatea principiului non-returnării. Uh, Însă aceste principii trebuie să fie aplicate, pentru că dacă, pentru că dacă readmisia nu este posibilă, dacă statul membru la nivel național nu, așa, uh, nu are aranjamente bilaterale cu statele terțe, unde este rolul Comisiei atunci când uh, Consiliul European uh, pune întrebarea în mod repetat unde s-a ajuns și la fiecare 3-4 luni ni se repetă faptul că încă nu s-a făcut suficient. În ceea ce privește agenția de frontieră și de pază de coastă, aici eh, așteptăm să se facă mai mult, să se, fa- să se acționeze mai repede, pentru că până la urmă ne dăm seama că ceea ce am promis nu a fost implementat uh, la fața locului și în ceea ce privește minorii, uh, clarificarea statutului lor juridic este crucială. Știm de asemenea diferența, diferitele metode folosite în statele membre și este foarte clar că uh, au loc foarte multe abuzuri Există prea mulți minori nesoțiți care dispar sau care sunt supuși unor abuzuri penale. Aici Comisia și statele membre trebuie să conlucreze pentru a vedea cum putem implementa politicile pe care le convenim mai eficient. Vă mulțumesc, Birgit. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc despre câteva aspecte. Unora le place, unora nu, dar este un adevăr, elementul returnărilor face parte din sistemul de azil. Deci cei care solicită azilul și nu îl primesc trebuie să se întoarcă. Într-o lume ideală s-ar întoarce în statul lor de origine prima întrebare, da, sunt de acord. Dacă vorbim despre returnări, felul în care o facem, aici avem nevoie de reguli clare pentru a respecta demnitatea ființei umane și ca totul să fie făcut în mod acceptabil. În al doilea rând, returnăm, îi returnăm pe toți cei care nu obțin statutul de azilant în statul de origine sau ne gândim să îi returnăm pur și simplu în orice alt stat terț. Și în acest sens, de ce ar accepta un stat terț persoane care nu sunt proprii săi cetățeni. Noi poate plătim pentru asta, dar mă preocupă care este semnalul politic trimis dacă pentru că nu este vorba de bani, că plătim mulți bani altor state terțe, uh, dar noi nu suntem dispuși să primim acești oameni și plătim uh, un stat terț pentru a-i primi. Și aici apare o altă întrebare. Colega mea, Roberta Mezzola, tocmai a menționat și a, men- și a menționat și într-adevăr există acorduri bilaterale, însă nu ar trebui să avem un acord la nivel european de readmisie, pentru că eu nu cred că este util că un stat membru are acord de readmisie cu orice stat de origine, așadar un stat are ocazia să trimită oamenii înapoi în statul de origine, dar celelalte 27 nu. Așadar mă întreb de ce vorbim despre un sistem european de azil. Eu cred că ar trebui să avem acorduri europene de returnare și readmisie și nu 27 sau 28 de acorduri naționale. Dacă vrem să transmitem un semnal clar în acest sens, bineînțeles că vrem să îi protejăm pe cei care fug de război sau de uh, persecuții politice și tortură, însă nu putem acorda aceeași protecție celor care fug de sărăcie. Atunci trebuie să ne asigurăm că procedurile de azil vor fi corecte juridic și mai rapide. Nu este acceptabil să avem oameni care rămân un an sau chiar mai mult în Uniunea Europeană și doar după aceea să le dăm o decizie că trebuie să se întoarcă. Nimeni nu va înțelege așa ceva. Deci dacă vrem să transmitem un semnal că îi putem proteja doar pe cei care au dreptul de a primi azil, atunci trebuie să urgentăm procedurile. Aveți informații că statele membre, toate, lucrează pentru a se asigura că pot să urgenteze procedurile de azil pe bază juridică solidă. În al treilea rând, cooperarea cu statele terțe. Cum asigurăm returnarea prin aceste acorduri de readmisie? Care sunt măsurile la care mm, ne, ne gândim? Putem, situațiile din statele de origine diferă, vorbim aici doar de acțiuni restrictive, în legătură cu aceste state de origine ne gândim la schimbarea politicii noastre externe, inclusiv uh, comerț, energie, pescuit, care ar fi strategiile de aici și identificați progrese în acest domeniu. Coster, please. Mulțumesc, domnul Costar. Unul, dați Aș dori să accentuez aici faptul că și în ceea ce privește cererile de, agel refu- de azil refuzate, trebuie să se țină cont de drepturile omului, de Cartea Drepturilor Fundamentale și de principiul în ceea ce privește statul de drept. Aceasta trebuie să fie orientarea principială și atunci când abordăm oamenii a căror cer solicitare de azil a fost refuzată. Și eu mă întreb dacă întotdeauna sunt respectate toate acestea. Aș dori să vorbesc despre două puncte. Primul dintre acestea care este perspectiva în ceea ce privește încarcerarea refugiaților la graniță și cum merge aceasta mână în mână cu drepturile fundamentale pentru că ei trebuie să se bucure de prezim, prezumția de nevinovăție. Acesta este un principiu general din statul de drept și noi, Uniunea Europeană, trebuie să le respectăm și de aceea trebuie să-l punem în aplicare și atunci când uh, abordăm situația acestor oameni care sunt văzuți ca migranți sau refugiați la granițele noastre exterioare. Un al doilea punct care este abordarea față de minori. Principiul e următorul. În primul rând, importantă e protecția bunăstării copilului, mai ales în ceea ce privește minorii. Și aici îmi pun următoarea întrebare. Ce fel de inițiative trebuie să dezvoltăm astfel încât să ne asigurăm de bunăstarea copiilor și să ne și să ne asigurăm că reunificarea familială este consolidată. Mulțumesc! Mulțumesc, acum domnul Diaz de Mera. <clears throat> Muchas gracias, señor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Um, intervenția pe acest punct se referă la aplicarea eficientă a directivei uh, returnare și o comunicare din partea Comisiei pentru a avea o politică de returnare mai eficientă. Acesta este punctul de plecare, însă eu aș dori să amintesc faptul că această directivă de returnare a, a beneficiat de o dezbatere centrală în mandatul nostru 2004-2009. Și, așa cum își vor aminti colegii Carlos, ceilalți, directiva aceasta a fost votată cu sprijinul celor două mari grupuri majoritare din uh, Parlament. Parlamentul PPE, care la momentul respectiv îi uh, cuprindea și pe cei de la ECR și socialiști, cu excepția, vreau eu să amintesc, că uh, din partea a doi spanioli, domnul Obiols și domnul Borel. Acesta a fost punctul de plecare. Și acum e adevărat că uh, a fost o directivă care a suscitat multe polemici și un aspect important la care aș dori să mă refer. Aș vrea să știu câte țări din Uniunea Europeană au transpus în legislația națională această directivă și câte l-au implementat și câte nu. Pentru că vreau să amintesc că a, avut, a fost o perioadă de tranziție foarte lungă, mai ales pentru Grecia, având în vedere situația sa ca și insulă, ca și arhipel. Însă, partea cea mai importantă la care vreau să mă refer este următoarea. Dacă mi-aduc eu bine aminte, în prezentarea sa, reprezentantul Comisiei a spus că e vorba de o colaborare importantă cu societatea civilă. S-a referit la uh, detenție și la minori. Acum, nu știu dacă nu cumva ar trebui să facem apel la juriști lingviști, pentru că în directivă nu apare nicăieri cuvântul detenție, ci reținere reținere de tip administrativ și nu detenție de tip uh, penal. De aceea este foarte important ca și Comisia și Consiliul să clarifice utilizarea con- acestor concepte care sunt absolut uh, deosebit de importante în momentul în care vorbim despre aceste politici de returnare, pentru că nu apare nicăieri în directivă, din câte mi-aduc eu aminte, vreo aluzie măcar la detenție. Ori aici se vorbește de detenție și uh, uh, importanța uh, acordată acestora. Și mi-aduc aminte foarte bine că atunci când am dezbătut această directivă, am încercat să venim cu securitate, cu siguranță juridică pentru aceste perioade de reținere administrativă și am fixat o limită de 18 luni. Așa mi-aduc eu aminte. Poate eventual Carlos să-și aduce aminte mai bine. Dacă vă amintiți, am lucrat împreună pe acest subiect. Uh, Așa că ceea ce aș dori eu acum să știu este dacă, într-adevăr, după 18 luni de reținere de tip administrativ, Există posibilitatea legală ca acest cetățean care nu a fost căruia nu i s-a identificat naționalitatea sau care nu a fost acceptat în funcție de un acord bilateral sau de altă natură, deci nu a fost returnat, atunci ce se întâmplă cu persoana respectivă, cu cetățeanul respectiv? Și dacă comunicarea Comisiei, în funcție de dorința de aplicare eficientă a directivei de returnare, cum abordează aceste aspecte? Și, evident, îmi uh, exprim îngrijorarea în ceea ce privește situația minorilor. Mulțumesc! Uh, Mulțumim, domnule Diaz de Mera, da. E o reamintire foarte utilă a felului în care s-au dezbătut dezbaterile în uh, ceea ce privește directiva. Vreau să vă amintesc că, da, detenția e un concept care nu apare în directivă. Uh, însă manualul, uh, ghidul îndrumător al Comisiei menționează detenția. Și știți foarte bine că uh, e mai degrabă competența statelor membru, o politică uh, în fiecare stat membru, în parte. Așa că poate ar fi bine să clarificați un pic lucrurile în ceea ce privește acest concept. Ați spus că și societatea civilă și-a manifestat îngrijorări ca și uh, colegul nostru Diaz de Mera pe acest subiect și aș avea o întrebare. Uh, da, dacă nu mă înșel, în ghidul îndrumător al Comisiei se spune că nu e o soluție care trebuie să fie utilizată în mod sistematic. Și atunci, care este perspectiva Comisiei? Uh, știu că anumite state membre utilizează acest, uh, această soluție în mod sistematic, deși în ghidul îndrumător se spune că nu ar trebui. Atunci, care este punctul dumneavoastră de vedere? Așa cum spunea și colegul Diaz de Mela, nu figurează în directivă. Și acum, domnul Rade, vă rog. Благодаря, господин председател в Стокхолм петък и... Mulțumesc, domnule președinte. Alaturile, atacurile teroriste din Stockholm săptămâna trecută și din Berlin anul trecut au demonstrat faptul că noi trebuie să avem proceduri eficiente și rapide pentru returnarea migranților care nu îndeplinesc cerințele pentru uh, azil internațional. Și, într-adevăr, aceste proceduri Uh, aduc cu sine și dificultăți uh, de natură practică. Dacă o persoană nu are dreptul să rămână pe teritoriul Uniunii Europene, poate că am putea să îmbunătățim totuși uh, protecția oferită tuturor celor care au acest drept. Și de aceea e foarte bine să avem o cooperare foarte eficientă cu țările terțe terțe, în așa fel încât să avem mai multe acorduri de returnare, atât la nivel național cât și la nivel european fluxul de migranți uh, care în principiu nu beneficiază de protecție și pe care îi avem aici în Europa, e bine, pentru aceștia, cu cât vor fi mai puțini la număr, cu atât procedurile vor fi mai eficiente. Bulgaria, care are o frontieră externă a Uniunii Europene, depune toate eforturile necesare în așa fel încât să poată returna pe toți cei care nu au dreptul de ședere pe teritoriul Uniunii Europene și încercăm să ușurăm viața tuturor celor care trebuie să beneficieze de protecție. Însă nu ne putem descurca de unii singuri. De aceea e nevoie de solidaritate, de aceea e nevoie de asistență, de expertiză. E foarte important să protejăm frontiera externă a Uniunii Europene cu Turcia. Mulțumesc și acum, doamna Grapini. Ședinte, așa cum rezultă și din dezbatere, sunt încă foarte multe lucruri neclare. În primul rând vreau să spun că în spațiu public uh, sunt suntem criticați ca Uniunea Europeană, Comisia este criticată că nu e o distinție foarte clară între migranți și refugiați. În primul rând trebuie să clarificăm în spațiu public și uh, accesibilitatea statelor privind uh, uh, primirea refugiaților sau a migranților crește dacă acești termeni uh, sunt uh, foarte bine definiți, clarificați și dacă există reguli clare, așa cum rezulta și de aici, uh, din, din discuțiile de azi. Apoi, Sigur că directiva a fost, uh, s-a lucrat la ea, cum spunea colegul nostru, din 2004 până în 2008. Noi suntem în altă etapă acum, sunt alte condiții clare, vedem ce se întâmplă în, în uh, jurul nostru și aproape nu este lună să nu avem uh, lucruri uh, uh legate de, de accident, așa cum a fost ultimul din, din Suedia cred că uh, comisia ar trebui să vină sigur eu am fost foarte curioasă să vedem care este planul nou de acțiune reînnoit care este acest plan reînnoit uh, cu ce se uh, distinge sau ce măsuri suplimentare aduce comisia pentru a avea pe de o parte aceste reguli clare de separare a refugiaților de migranți regulile de primire regulile de acordare de azil regulile de returnare în același timp să asigurăm și securitatea uh, pe teritoriul Uniunii Europene. Mă aștept la niște clarificări pentru că altfel, uh, rămânând neclare aceste uh, lucruri, categoric nu pot fi aplicate uniform și um, pot să apară probleme grave, oameni care nu știu, nu știm, statele nu știu ce să facă cu ei, nu sunt acorduri bilaterale totdeauna semnate cu țări terțe, nu avem acorduri, cum spunea Birgit, europene, deci deci, după părerea mea, sunt foarte multe lucruri neclare și eu cred că Comisia trebuie să vină cu proceduri precise și să le și comunice foarte bine pentru ca să se înțeleagă în spațiul public ce vrem noi, de fapt, cu această uh, politică de returnare uh, a refugiaților. Mulțumesc. Mrs. Chianghi, please. Cecil. Doamna Cecil Grazie. E, uh, volevo chiedere una, una precisazione sulle garanzie giuridiche. Mulțumesc. Aș fi vrut să avem câteva precizări suplimentare în ceea ce privește garanțiile juridice uh, pentru accesul legal al persoanelor în anumite state membre. Observ că în momentul de față se reduc posibilitățile de apel, de, re, de recurs. Și asta mă îngrijorează, pentru că, în fond, se face acest lucru tocmai pentru a simplifica și a accelera procedurile, aș spune eu, birocratice și pentru a ajunge mai repede la etapa de uh, returnare. Dacă ne dorim să avem astfel de returnări, s-ar putea la un moment dat să avem dificultăți Uh, la nivel procedural, pentru că uh, există cetățeni care nu sunt cetățeni la mâna a doua, ci au anumite drepturi. Atunci ce va face Comisia pentru a garanta aceste drepturi? Yeah, thank you. My apologies for... Doamna Jean Lamberts. Da, îmi cer scuze, n-am fost aici încă de la bun început pentru că am avut uh, o întâlnire a potorilor din umbră pe un dosar de la Libe. Dar, așa cum a spus colegul Diaz de Mera, mi-aduc aminte și eu foarte bine cum uh, uh, s-au derulat dezbaterile când s-a votat directiva în Parlament. Și dacă am înțeles eu bine, s-a vorbit despre un termen de 18 luni în circunstanțe excepționale. Și aș vrea și eu să știu cât de des uh, sunt invocate aceste circunstanțe excepționale de către statele membre pentru a prelungi perioada în care oamenii sunt reținuți din motive administrative, într-o retenție, într-o reținere administrativă. Văd că mm, se schimbă limbajul de la țară la țară. Și apoi, informații în ceea ce privește perioada medie uh, în care oamenii sunt reținuți înainte de a fi returnați. Deci, perioada aceea, care e cea mai frecventă, să zic așa, în medie, cum uh, calculează statele membre această perioadă? Pentru că din deplasările noastre în trecut, din delegații în trecut, am observat că există cel puțin un stat membru, dacă nu și mai multe, care relansează uh, uh, felul în care calculează perioada de câte ori o persoană este transferată. Uh, și deci sunt perioade cumulative, deci 10 zile pe aici, 15 zile în altă parte, încă 20 în altă parte, în loc să aibă o perioadă mai uh, bine calculată, completă. Și aș dori să știu de asemenea dacă eventual statele membre au înregistrat progres în ceea ce privește dezvoltarea anumitor proceduri pentru cei care sunt apatriți sau care nu au un apartenență statală identificată. Știm că asta e o problemă și am vrea și noi să știm cum anume au dezvoltat statele membre proceduri pentru aceste cazuri specifice. Și alți colegi s-au mai referit și la persoanele care nu pot fi returnate. Fie pentru că nu s-a identificat statul de unde provin, fie pentru că nu se poate face acea returnare. Ce facem cu acești oameni? Rămân așa, în voia sorții, așa cum se întâmplă uneori? Pentru că, într-adevăr, e nevoie de un studiu. Dacă nu mă așa și a existat un studiu recent în acest sens care spunea că totuși ne lipsesc foarte multe informații pentru aceste cazuri specifice. Mulțumesc și acum doamna Wimberg. Tak. I fredags mördade en terrorist fyra... Mulțumesc. Vinerea trecută, un terorist a ucis patru oameni și a rănit mulți alți oameni în Suedia. Cu toate că nu avea niciun drept să se afle în acel stat, a reușit să ducă la îndeplinire acest atac. De ce se afla atunci încă pe teritoriul statului? E bine, am văzut o serie de politicieni și părți interesate care au vorbit despre acești uh, migranți care nu au documente. Pare să fie doar un migrant care și-a pierdut documentele. Însă ce înseamnă? Înseamnă că acesta nu a făcut o solicitare de azil sau a făcut-o, dar aceasta a fost refuzată, așa că a rămas în mod ilegal în stat. Eu nu vreau ca migranții să depin, să hotărască ei unde își doresc să locuiască, însă mulți colegi par, par să fie de altă părere. În 2014, ministrul nostru pentru justiție făcea o glumă în ceea ce uh, Uh, privește poliția care căuta patru oameni care erau ilegali în Suedia și care ar fi trebuit să facă lucruri mai bune. Acest ministru nu credea că teroriștii ar fi trebuit să, fie, să, să se încerce să localizeze teroriștii înainte de atacul de vineri. Cecilia Wikström în 2014 a spus că în loc să se investească în returnarea migranților fără documente, Uniunea Europeană ar trebui să consolideze rutele legale de migrație spre Uniunea Europeană. Așa că nu sunt căutați acești oameni fără documente și este crescută imigrația în Europa. Ca politician suedez, din păcate, trebuie să spun că eu nu am încredere în doamna Wikström în ceea ce privește aceste chestiuni. Cei care se întreabă ce se întâmplă cu aceste acte teroriste, cei care doresc să fie prevenite, ar trebui să fie să ajute la o schimbare radicală a sistemului de azil. Când uh, Dublin a fost în aplicare, a eșuat. Nu mai am timp, întreabă doamna vorbitor. Președintele, nu cred că ar trebui să atacați persoane în mod direct. Vă rog. Ceea ce trebuie să facem acum e să ne asigurăm că acei care, cei care au solicitarea de azil refuzată trebuie să părăsească imediat statul. Trebuie să putem să îi reținem pe acești oameni până pot fi returnați. Dacă Uniunea Europeană e să facă ceva, atunci returnarea migranților trebuie să fie cea mai mare dintre priorități. Mulțumim, doamna Wikström. Din moment ce am fost menționată de colega mea, suedeză, cred că ar trebui să clarific anumite lucruri. În primul rând, mi se pare remarcabil, ca să spun așa, să vă folosiți de această ocazie pentru a arăta cu degetul colegi în contextul atacului oribil prin care am trecut în Suedia și suferința umană. Însă permiteți-mi să vă spun că în Suedia, în acest moment, am hotărât împreună că ura nu trebuie să fie contracarată prin mai multă ură. Cea mai bună metodă de a trece peste o, tra- o tragedie este să trecem peste ea împreună. Lumina și iubirea sunt mult mai puternice decât terorismul și ura. Consider că în acest moment la asta trebuie să ne gândim și în această comisie, fiecare dintre noi. Permiteți-mi să îi reamintesc colegei mele și tuturor celorlalți că noi ne-am exprimat voința politică a acestei instituții în raportul din propria inițiativă, o abordare uh, integrată la migrație, unde 75% din instituție a spus că e necesar să facem tocmai lucrurile pentru care sunt atacate eu acum, și anume că avem nevoie de rute sigure și legale pentru solicitanții de azil în Europa. Și e o chestiune legată de securitate. Să știm exact cine vine, de unde vine și încotro se îndreaptă. În această situație haotică în care sistemul de azil s-a prăbușit sau de fapt nu a funcționat niciodată destul de bine, nu avem toate aceste informații și asta trebuie să facem. Nu trebuie să renunțăm, ci să ne folosim de acest moment astfel încât să ne reunim și să avem convingerea profundă că împreună, rămânând uniți, cu iubire, prietenie, spirit european, vom putea să depășim toate acestea și să depășim și cuvintele pe care tocmai le-am auzit exprimate acum și experiența prin care am, am trecut vinerea trecută în Suedia. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Voit acum cuvântul. Mulțumim, domnule președinte, mulțumim și Comisiei pentru acest raport cu privire la noul plan de acțiune pentru o politică de returnare eficientă. Însă rămân în continuare niște întrebări fără răspuns. Pentru cele 20 de milioane de euro care în anul 2017 au fost dați pentru returnarea voluntară, dacă am înțeles eu bine lucrurile. Așa că reiese de aici următoarea întrebare. Sunt mijloace financiare exclusiv UE? Sunt și mijloace financiare care pot fi luate de la statele membre sau există și programe suplimentare ale statelor naționale în acest sens? Și apoi, când ni se spune că până acum puține state s-au folosit de aceste mijloace și sunt puțini care s-au întors voluntar, atunci la ce fel de cifre trebuie să ne gândim? Pentru că vedem că dacă această, este această sumă egală pentru întreaga Europa, sau cei care fac o returnare voluntară primesc o altă sumă față de cei care, de exemplu, din Suedia se întorc în mod voluntar. Există o sumă medie pe care a prevăzut-o Comisia pentru statele membre în planul de acțiune? Cât ar trebui să se ofere? Ce se întâmplă cu negocierile în ceea ce privește returnarea voluntară? Cum trebuie să ne închipuim că se va întâmpla totul? Ce fel de bani vor primi acești uh, oameni și sub ce formă? Și apoi altă întrebare persoanele în cauză, dacă primesc bani lichizi și primesc acești bani persoanele respective și apoi un an mai târziu se întorc într-un alt stat, depun aceeași solicitare de azil și apoi așteaptă să primească din nou niște bani pentru returnare voluntară sau un membru al familiei al acestei persoane. Există astfel de date astfel încât să se evite asemenea abuzuri? Ce face Comisia în acest sens? Am verificat doar dacă toată lumea de pe lista a luat cuvântul. Mai dorește cineva să intervină? Bine, avem timp? Nu, doamna Vergiat, vă rog, ultimul vorbitor, înainte să dăm din nou cuvântul comisiei. Mulțumesc, ezitam să intervin pentru că am lipsit la începutul dezbaterii. Mă aflam în Comisia de Afaceri Externe pentru votul la prin reformarea Dublin, așa că e greu să urmăresc toate evenimentele în același timp aș avea niște observații de ordin general. Cred că au existat o serie de intervenții care nu pot să rămână fără o reacție. În primul rând, vreau să-mi exprim solidaritatea față de Cecilia Wikström și față de toți suedezii, ținând cont de atentatul terorist care tocmai a avut loc acolo și a lovit Suedia. Cred că atacurile la persoană sunt abuzate de anumite persoane aici și sunt nedemne asemenea atacuri și mă voi opri aici. Cred că e tot mai dificil să muncim și să ne gândim la toate aceste chestiuni, pentru că ne aflăm într-o situație pe care o aș numi o schizofrenă. Pe de o parte, o majoritate de parlamente, din parlamentari europeni cer mai multe intervenții la nivelul Uniunii Europene și la nivelul Comisiei Europene și, pe de altă parte, o serie de state membre care își doresc tot mai puține și se adâncesc în micile lor probleme nu am avea o politică europeană care să permită abordarea solicitanților de azil în același fel, cu aceleași criterii și dacă nu aveam această abordare, atunci ne vom afla într-o situație foarte proastă. Când mă uit la frontiera de est, care devine un punct de trecere pentru un anumit număr de resortisanți, în timp ce frontiera sudică e tot mai blocată și închisă. Situația cea mai dificilă pentru zonele de război, zonele în care oamenii sunt persecutați. Aici intervine această frontieră de sud. ONG-urile ne tot semnalizează aceste fapte, ne spun că trebuie să fim mai atenți în ceea ce privește acordurile de readmisie și când sunt făcute de statele membre, să fim mai atenți în ceea ce privește situația persoanelor care sunt trimise în state unde drepturile lor minime nu sunt respectate sau state membre care uh, Vedem ce fac. Am văzut ce s-a întâmplat cu acordul cu Turcia, acordul cu Afganistanul. Vedem ceea ce se întâmplă cu țările din uh, Hornul Africii. Sudanezii care nu trebuie să fie trimiși înapoi în Sudan pentru că vin uh, din Darfur și din Blue Nile vedem ceea ce ni se întâmplă și stăm depășiți de situație. Situa- raportul care ne-a fost făcut acum, care diminuează posibilitatea de returnare voluntară, care își dorește să fie nereținuți cei care solicită azil se reintroduce returnarea forțată. Toate acestea nu pot să fie soluțiile dacă ne dorim în continuare să fie respectate drepturile omului și drepturile migranților și să fie pusă în aplicare Convenția de la Geneva. Ei bine, eu cred că ne îndepărtăm tot mai mult și mai mult de o situație în care să putem rezolva problemele. Mulțumesc. M-aș întoarce la domnul Tudorache. Ați primit o serie întreagă de întrebări de înaltă calitate astăzi și e o chestiune foarte importantă pentru Parlament și Comisia noastră. Așa că v-aș ruga să vă concentrați pe ce poate să facă și ce nu poate să facă sub directiva privind returnarea comisia și să ne dați detalii foarte specifice, pentru că s-a discutat despre limite temporale la returnare și așa mai departe. Așa că v-aș ruga să ne spuneți foarte clar unde ne putem aduce aportul și unde își poate aduce comisia aportul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! și mulțumesc membrilor pentru întrebări. Prima întrebare pe care am reținut-o și a apărut în mai multe dintre intervenții era legată de acordurile de readmisie. Uh, operațiuni cu statele terți, cooperarea cu statele terțe. Fără această cooperare, fără acordul de readmisie sau aranjamente de readmisie cu statele terțe, nu putem spera să avem o politică eficientă de returnare. Da, sunt de acord cu cele spuse. Cred că cu mai multe ocazii, comisarul când s-a aflat aici a vorbit despre faptul că Comisia Europeană și toți colegii din Serviciul de Acțiune Externă își doresc mai multă cooperare cu statele terțe și adevărate acorduri de readmisie admise și vorbim de unele la nivelul Uniunii Europene și nu acorduri bilaterale. Ca orice acorduri internaționale, e nevoie ca amândouă părțile să se implice în joc. În 2013, partenerii noștri din statele terțe au, le-am um, convins să semneze aceste acorduri și să ne asigurăm că acordurile funcționează bine. Am avut niște dificultăți, acordul de readmisie cu Pakistanul, dar și acesta acum funcționează mai bine de peste un an. Pentru acordurile de readmisie pe care le negociem acum, din nou nu ne putem aștepta la miracole. Noi încercăm cu toate avantajele pe care le avem și aici ating o altă întrebare care mi-a fost adresată, dacă avem destulă marjă de manevră noi la aceste negocieri, da, avem și știm de când există cadrul de parteneriat de anul trecut, în special pentru cele cinci țări incluse în așa numitul compact, folosim diferite mecanisme Uh, în ceea ce privește aportul pe care ne-l putem noi aduce și în discuțiile privind readmisia. Introducem uh, tot felul de alte elemente, vizele, acordurile comerciale, astfel încât să ne asigurăm că avem un cadru bun, astfel încât să putem semna acorduri de readmisie cu statele terțe. În ultimele luni, pentru că am încercat să fim mai practic și să ne orientăm pe rezultate, am făcut și niște experimente cu niște abordări mai inovatoare și practice pentru aranjament documentele de readmisie. Când un stat terț nu, e, terț nu era pregătit să semneze un acord de readmisie ca atare, și voi da exemplu Afganistanului aici, ei bine, am găsit niște proceduri uh, operaționale și alte forme de cooperare prin care am încercat să spunem foarte clar care sunt garanțiile și regulile care sunt puse în aplicare. Suntem mulțumiți de cum arată negocierile până acum? Nu. Sperăm la mai mult. Avem state terțe, mai ales în vestul Africii, state de origine, cu care ne-am dorit ca readmisia, cooperarea să se îmbunătățească Negociem cu aceste state terțe și sperăm că în acest an, folosindu-ne de cadrul privind parteneriatele, să obținem rezultate mai bune. O a doua întrebare avea de-a face cu procedurile de azil și dacă statele membre utilizează toate mecanismele pe care le au la dispoziție, astfel încât să crească viteza cu care procedurile de azil sunt puse în aplicare. În mod constant supraveghem felul în care statele membre pun în aplicare legislația din domeniul azilului. E o parte din evaluarea constantă pe care o facem. O altă întrebare legată de directiva de returnare și regulile privind detenția sau reținerea, cum uh, spuneau europarlamentarii, se pune și întrebarea legată de limitele incluse în directivă, dacă sunt uh, supusă unui abuz sau nu din partea statelor membre și cum transpun statele membre în directiva. În ceea ce privește transpunerea, toate statele membre au transpus directiva de returnare. Gradul în care au făcut-o și maniera în care au făcut-o e cu totul altceva. Cum vă spuneam, de 2 ani noi am făcut uh, misiuni de evaluare Schengen pe returnare în mod specific. De fapt, pe această bază ne-am făcut recomandările. Nu există nimic în recomandările pe care le-am adoptat care să fie la la nivel teoretic sau care să vină dintr-o evaluare teoretică pe care am făcut-o despre cum ar putea directiva să fie mai bine pusă în aplicare. Totul vine din observațiile practice pe care le-am făcut și descoperirile pe care le-am făcut în misiunile noastre de evaluare a Schengen. Felul în care directiva a fost transpusă sau felul în care statele membre pun în aplicare uh, Uh, limitele temporale în ceea ce privește detenția în statele membre țin de această evaluare. Practicile diferă. Până acum, în uh, toate misiunile de valoare Schengen, nu am uh, găsit uh, destule motive pentru a declanșa procedura de încălcare. Însă ne gândim în continuare la această posibilitate în pachetul nostru de reacții, depinzând cum vor continua aceste misiuni de valoare Schengen, pentru că acum ne aflăm doar la jumătatea drumului în evaluarea statelor membre. Există o diferențiere între refugiați și migranți. Da, cred că există o distinție foarte clară în legislația noastră în ceea ce privește felul cum sunt uh, tratați aceste persoane și procedurile puse în aplicare pentru refugiați, cei care caută protecție națională și cei care se află într-o situație nereglementată. Și trebuie să fie puse în aplicare pentru aceștia regulile de returnare. Căi legale versus returnări eficiente. Nu credem că există um, o tensiune între ceea ce privește rute legale de migrație spre Uniunea Europeană și returnări efective. De fapt, totul face parte din ce spuneam la început de aceste acțiuni continue pe care încercăm să le implementăm în sistemul nostru de gestionare a migrației. Fondurile pentru politicile de returnare și procedurile de returnare. Vorbeați de o sumă de 20 de milioane. Permiteți-mi să vă spun că astăzi, ca parte din fondul de azil și integrare pentru perioada 2014-2020, statele membre au alocat 806 milioane special pentru sprijinul activităților de returnare. În 2017, Comisia va pune la dispoziție încă 200 de milioane pentru a crește capacitățile statelor membre pentru a accelera returnările. Deci considerăm că fondurile există și pot fi accesate de autoritățile din statele membre pentru programe atât pentru returnări voluntare, cât și în ceea ce privește uh, punerea în aplicare forțată a returnării voluntarilor când e necesar. Facem destule în ceea ce privește returnările voluntare, e o întrebare foarte bună. Uh, am integrat și această componentă de reintegrare în sistemul nostru și de aceea numim un sistem de returnare voluntară și reintegrare. Reintegrarea e un element foarte important al acestui pachet. Avem și programe care există, mai ales pentru țările în care reintegrarea este o chestiune delicată încercăm să vedem cum sunt reintegrați cei returnați în comunitățile lor, cum sunt reintegrați acești migranți cu obiectivul pe termen lung de a ne asigura că nu vor întreprinde din nou o călătorie periculoasă spre Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Okay, thank you very much and we're going to... Vă mulțumesc! Încheiem discuția punctelor 6 și 7. Stimați colegi, avem voturile la 11 și 10. Luăm o pauză până atunci. Dacă nu aveți cartela de vot la dumneavoastră, vă rog, uh, obțineți-o. Ne vedem la 11 și 10. Okay, colleagues, we're going to begin the votes. Take your... Dragi colegi, vom începe votarea. Vă rog să luați loc. Everyone ready? Toată lumea este gata? And we begin with the first vote, point 8, financial... Punctul 8, primul vot, regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. Raportor este Daniele Viotti. Și putem începe cu amendamentul 15. S-a deschis votul. Is everyone ready? Everyone voted? A votat toată lumea? Facem o pauză, în așa fel încât să se mai instaleze și colegii care de au ajuns. I'm just going to keep the vote open. Don't worry, don't injure yourselves. It's fine. No, one of these days something is going to happen. Las votul deschis în așa fel încât să puteți profita. O să se întâmple ceva într-o zi, nu? Okay, everyone voted. Okay. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 16. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. That's carried. Se, a, se adoptă. Amendamentul 18. Da, dar să știți că nu funcționează consola ma. Okay, we'll, we'll keep take that vote and note that Mrs. Spinelli... Bun, notăm faptul că doamna Spinelli a votat pentru, pentru că amendamentul său. Bănuiesc că nu o să votați împotriva propriului amendament. Bun, așteptăm până când vă mutați la o altă consolă de vot. Votul e în continuare deschis. Ok. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 1 și 20. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21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 Respins. Amendamentul 23. S-a deschis votul. Închis. Adoptat. Amendamentul 24. S-a deschis votul. Închis. Adoptat. Amendamentul 25. S-a deschis votul. Închis. Adoptat. Amendamentul 26 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 27 s-a deschis votul. Închis votul. Respins. Amendamentul 28 s-a deschis. S-a închis. Adopt, se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 31. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis. Să adaptăm. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. Închis. Respins. 36. Prima parte. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 36, a doua parte. S-a deschis votul. Închis. Respins. Treizeci șapte, treizeci opt, treizeci nouă în bloc s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 8 s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Și votul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45 pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, domnului raportor. We now uh, move to the point 9 in the vote, the agreement on operational and strategic Trecem acum la punctul 9 de la voturi, acordul între Regatul Danemarcei și Europol. Dacă domnul Diaz de Mera nu dorește să intervină, putem să trecem direct la vot. Nu, mulțumesc, domnule președinte. Sunt trei amendamente ale doamnei Sipel și domnului Cinici și un altul al domnului Petersen, le accept pe toate trei. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. În ordine, stimați colegi, putem trece direct la vot. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 51 pentru, un vot împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, stimați colegi, s-au terminat voturile, s-a terminat și ședința noastră. Urmează acum coordonatorii. Luăm pauză 10 minute. You